το Και πού το γράφει, πώς ξεκινάει. Buongiorno. Iniziamo. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă urez bun venit tuturor. Benvenuti a tutti, iniziamo la nostra. Încă o dată, bun venit tuturor. Bine ați venit la reuniunea Comisiei noastre parlamentare. În cazul în care nu există obiecții privind ordinea de zi, aceasta este considerată adoptată în formula sa actuală. Reuniunea de astăzi este transmisă live prin internet. Am onoarea de a ura bun venit încă o dată domnului comisar Dacian Cioloș, care va prezenta regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate. Este vorba de o propunere de regulament care a fost oficial emisă în urmă cu câteva minute și iată, acum primim cu toții documentul despre care este vorba. Stimate domnule comisar, la fel și pachetul de calitate a produselor agricole este astăzi plasat pe ordinea de zi, însă, din motive interne, Comisia va aborda acest subiect de-abia mâine. Așadar, Vom analiza acest punct la o altă reuniune împreună cu dumneavoastră. Îi mulțumesc domnului comisar pentru faptul că a venit astăzi alături de noi. Ca de obicei, coordonatorii vor fi primii care iau cuvântul. V-aș ruga să vă pregătiți întrebările, pentru că mai apoi, uh, intervin, pentru că interveniți dumneavoastră și apoi intervin ceilalți eurodeputați. Încă o dată, mulțumim pentru prezență, aveți cuvântul. Zidon. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum v-am promis la începutul acestui an, iată, vin la Comisia de Agricultură a Parlamentului European cu o propunere legislativă cu privire la organizarea pieței laptelui și a produselor lactate. Încă ne amintim de imaginile legate de criza laptelui din anul 2009, când producătorii de lapte și de produse lactate au traversat o perioadă foarte dificilă. Propunerea de astăzi are un obiectiv, respectiv să tragem învățămintele din această criză, dar și să învățăm lecțiile legate de analiza situației în care ne aflăm în prezent și pentru viitorul apropiat, pentru sectorul laptelui, uh, concomitent cu criza de anul trecut, dar și în legătură cu decizia adoptată de către Consiliu cu privire la eliminarea cotelor de lapte după perioada 2015. Știți că a fost înființat un grup de experți la nivel înalt, format din experți uh, din statele membre și uh, din uh, organizațiile profesionale, care de-a lungul acestui an Uh, au reflectat la măsuri și la propuneri care ar putea fi adoptate pentru a ne permite să uh, ieșim din uh, sistemul de cote de lapte, pe de o parte, dar și pentru a veni cu soluții în urma concluziilor trase în urma analizării sectorului lanțului alimentar, în care s-a constatat că există o problemă de, de, de raport de putere inegal în cadrul negocierilor și producătorii de lapte au simțit simțit în mod mai uh, uh, acut acest uh, dezechilibru decât alți producători. Deci, foarte pe scurt, scopul acestei propuneri este să mențină sectorul laptelui, care, în mod evident, reflectă obiectivele politicii agricole comune, respectiv să uh, asigure furnizarea cu, pro cu produse alimentare, dar pe de altă parte să asigure și echilibrul teritorial în multe regiuni din Europa. Producția de lapte este prin excelență direct legată de un teritoriu, de o regiune și se poate deplasa de, le, de la o regiune la alta mai greu. Și de aceea acest sector a uh, primit o atenție cu totul și cu totul specială. De asemenea, consider că în contextul uh, eliminării cotelor de lapte, chiar și după eliminarea acestor cote de lapte, cote de producție, trebuie ca producătorii să beneficieze de o perspectivă pe termen mediu și lung, fără de care ar fi foarte greu pentru ei, nu numai să, -și, uh, să rămână în activitate, să-și mențină activitatea, dar și să uh, Uh, își uh, păstreze credibilitatea față de bănci dacă doresc să uh, împrumute bani de la bănci. Deci pornind de la aceste premisii, și reamintesc acest lucru pentru că e un element foarte important. Când vorbim despre negociere între producători și procesatori sau prelucrători, scopul nostru este nu să punem în inferioritate prelucrători, industria prelucrătoare, dar să recunoaștem evidențele. De exemplu, e mai, avem mai bine de 950.000 de producători de lapte care se confruntă cu 5.400 de procesatori. Iată care este raportul de uh, forțe. Și deci cred că trebuie să oferim instrumente pentru ca uh, acești producători, acești fermieri să poată să negocieze în mod uh, echitabil prețul pe care îl primesc. Au mai fost uh, emise uh, zvonuri conform cărora dacă prețul laptelui va crește, riscăm uh, să, ca această creștere să se repercuteze și pe prețul la consumator. Aș dori să vă spun că în urma analizei pieței din 2007, când prețul laptelui la producători era foarte ridicat, nu s-a tradus printr-o creștere, o majorare a prețului la consumator. Iar în 2009, când Uh, în urma crizei prețul laptelui a uh, scăzut foarte mult, uh, e bine, acest lucru nu s-a repercutat nici printr-o scădere a prețului la consumator. Deci, asistăm la un decalaj care poate fi explicat în mai multe feluri. În orice caz, noi am constatat că nu pentru că se face o reechilibrare a raportului de forțe și a negocierii între producător și procesator, e bine, vom asista la o modificare a prețului la consumator. Să vedem, deci, care sunt uh, obiectivele acestei propuneri. Noi ne dorim să asigurăm o mai bună funcționare a piețelor, se orientează sectorul agricol prin uh, reformele uh, propuse înspre cerere și ofertă, dar structura acestui sector nu se schimbă. Deci, cu această deschidere spre piață, trebuie să ținem cont de specificitatea sectorului agricol pentru a ne asigura că piața funcționează corect. Și deci uh, această chestiune legată de puterea de negociere uh, vizează o funcționare optimă a pieței. Noi nu dorim să facem uh, discriminări între fermieri sau regulile de concurență. Tratatele europene sunt foarte clare în legătură cu felul în care regulile în sectorul agricol sunt definite și deci cu propunerile noastre am respectat întru totul tratatul. Euh, să vedem care sunt propunerile uh, conținute în acest pachet. În primul rând dorim să oferim producătorilor posibilitatea să negocieze contracte în cadrul uh, organizațiilor de producători, deci să negocieze contracte cu procesatorii. Și propunem ca o organizație de producători să poată fi înființată pentru a, pentru a negocia aceste contracte cu o respectare a limitei de 3,5% din producția totală de lapte a Uniunii Europene, fără însă a depăși 33% din producția națională. Deci am luat 3,5% pragul din uh, producția totală a Uniunii Europene pentru că am constatat că, de exemplu, uh, firma uh, de uh, transformare, de prelucrare, uh, cea mai mare din Europeană, Uh, reprezintă cam 3,3% din uh, producția totală a Uniunii Europene. Nu e vorba de organizații interprofesionale sau de cooperative, ci de uh, companii private. Am propus și o limită de 33% din producția națională, care poate fi concentrată într-o organizație interprofesională pentru a asigura un minimum de concurență la nivel uh, național și pentru a evita apariția unor, unui monopol, de exemplu, sau pentru a evita sau a preîntâmpina orice critică, respectiv că prin această propunere noi încurajăm monopolul. Ceea ce înseamnă că am avea minim trei organizații de producători pe stat membru, în general, cel puțin 5 în Franța, 6 în Germania, pentru că piețele naționale în aceste state membre sunt mai mari și sunt țările cu producția de lactate cea mai mare în Uniunea Europeană. Această abordare vine cu o re regulă simplă și care să poate fi ușor folosită de către producători pentru ca ei să-și structureze mai bine activitatea și pentru ca producătorii să poată negocia contracte cu procesatorii. Statele membre pot să uh, se asigure că aceste contracte sunt obligatorii și în statele membre în care această decizie de a face ca contractele să fie obligatorii nu a fost adoptată. Producătorii care doresc acest lucru pot uh, solicita uh, adoptarea sau încheierea acestor contracte, dacă doresc acest lucru. Deci, dacă un stat membru nu decide să facă obligatoriu acest contract, nu împiedică producătorii din statul membru, uh, membru respectiv să solicite încheierea unui astfel de contract. Bineînțeles, cooperativele sunt excluse din sfera acestui regulament pentru că uh, cooperativele au un sistem de organizare special, deosebit, care integrează și producția. E vorba de un uh, sistem uh, în care nu am uh, dorit să introducem perturbări, dar pentru a face o paranteză aș dori să spun că aceste stimulente acordate producătorilor sau organizațiilor de producători îi vor încuraja pe aceștia să se organizeze pentru ca ei să se Uh, să se, uh, să se asocieze în cooperative sau în organizații interprofesionale. Și acesta ar fi mijlocul cel mai eficient pentru ca poziția lor să fie consolidată pe piață. De dezvoltare uh, rural pentru susținere financiar, pentru a Um, și deci încercăm să Uh, consolidăm poziția acestor uh, producători pentru ca ei să se înființeze în, um, în cooperative. În orice caz, cei care doresc să o facă să creeze aceste cooperative. Ensuite, uh, pour le... bon, on a mis une limite pour ce... Am fixat o limită la aceste propuneri, o limită de timp până în 2020. Deci acest regulament va fi în vigoare până în anul 2020 a trebuit să instituim o perioadă de tranziție pentru această, aceste propuneri, care vizează uh, regulile de concurență, cu anumite excepții, bineînțeles, respectând și repet acest lucru, uh, Tratatul Uniunii Europene. Deci am uh, instituit acest termen pentru a încuraja producătorii să intre în aceste sisteme de organizare sau de funcționare de tip cooperativă. De asemenea, avem măsuri specifice cu privire la Uh, organizațiile interprofesionale. Este un sistem care poate asigura un mai bun schimb de informații uh, în lanțul alimentar între producători și procesatori. Și dacă, pe de o parte, se încurajează încheierea contractelor și negocierea acestor contracte între producători și procesatori, aceste structuri interprofesionale pot fi cadrul în care dialogul între producător și procesator continuă uh, de-a lungul anilor și să poată să se angajeze o cooperare dincolo de temele stipulate strict uh, prin clauzele contractuale, de exemplu în domeniul cercetării, calității, al promovării, al schimbului de bune practici. Și aceste, uh, dacă aceste organizații interprofesionale nu există, în anumite state membre, putem încă o dată să stimulăm crearea și dezvoltarea lor. Aceste structuri funcționează deja în anumite domenii, mai ales în uh, sectorul fructelor și al uh, legumelor și ne-am uh, bazat pe bunele practici din acest sector pentru a încuraja pe acest făgaș și sectorul laptelui și al produselor lactate. De asemenea, avem și propuneri cu privire la transparență. Încercăm să consolidăm la nivel, consume, eh, la nivel eh, comunitar observarea piețelor, a evoluției prețurilor, eh, previziunile economice pentru a vedea care sunt perspectivele de consum în domeniul industriei laptelui. E vorba de date pe care le vom da publicității și le vom pune la dispoziția actorilor din această filieră pentru ca ei să poată negocia contractele în cunoștință de, cază, de cauză. Uh, ținând cont de situația de pe piață, dar și perspectivele de piață. Și în acest sens, Comisia va încerca să publice uh, aceste date și să le uh, discute în cadrul unei structuri, un fel de observator european din care să facă parte reprezentanții statelor membre, dar și reprezentanții Uh, lanțului alimentar, că e vorba de industria de procesare uh, și așa mai departe. Iată propunerea pe care doream să vă facem. Aș spune că mingea se află în terenul dumneavoastră și în terenul Consiliului și sper că vom reuși să luăm uh, o decizie cât mai rapidă cu putință pentru a pune la dispoziția producătorilor acest nou instrument Aș uh, dori să subliniez acest lucru. Am instituit acest termen de 2020 pentru uh, intrarea vigoare, dar vom avea și uh, doi, două date când vom uh, analiza impactul măsurilor. O prima analiză va avea loc până la jumătatea anului 2014. Comisia uh, va veni la Consiliu și la Parlament cu o analiză în legătură cu uh, funcționarea acestui sector după ce aceste măsuri vor fi aplicate. Deci, înainte, în orice caz, de uh, sfârșitul uh, cotelor lactate, Vom veni cu un astfel de bilanț și vom uh, propune și măsuri de adaptare eventual și o altă dată importantă, uh, anul 2018, înainte de expirarea uh, punerii în aplicare a acestui regulament. Așa cum spunea și domnul președinte, decizia a fost luată oficial în această dimineață și de aceea v-am trimis doar acum textul. E un prim schimb de opinii Bineînțeles, dacă doriți să vin, o să vin cu plăcere încă o dată pentru a aprofunda aceste propuneri. În orice caz, abia aștept uh, propunerile dumneavoastră în acest domeniu. Bine. Grație. Mulțumim, domnule comisar. Vă mulțumim. Mulțumim pentru această prezentare și pentru faptul că ați venit atât de repede la noi, imediat după ce textul a fost adoptat de uh, Direcția pentru Agricultură. Începem imediat cu dezbaterea. După cum am spus deja, cei care vor interveni primii sunt coordonatorii. Iată, domnul Nicholson este raportor și dacă acesta este de acord, l-aș ruga să intervină acum. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Nicholson. Mulțumesc, domnului comisar, pentru prezență. Mulțumesc pentru faptul că ne-a adus documentul proaspăt tipărit. Uh, dar iată, fiind proaspăt tipărit, este unul mult mai scurt decât cel pe care l-am avut înainte și cred că este foarte dificil pentru noi să răspundem aprofundat la ceea ce ne-a prezentat domnia sa acum. Comisarul are dreptate când ilustrează problemele ce au apărut uh, în ceea ce privește pre- evoluția și fluctuația prețurilor uh, pe piața agroalimentară și așa mai departe. Cred că ar trebui ca grupul la nivel înalt să fie lăudat pentru ceea ce a făcut. Iată, mulțumită propunerii comisiei vom uh, vedea exact ce s-a realizat prin prisma propunerii comisiei. În ceea ce privește sectorul lactatelor și nu numai, Volatilitatea prețurilor reprezintă o problemă, așa că trebuie să facem tot posibilul pentru a stabiliza piața. Ar fi foarte util. Totodată trebuie să fim prudenți, pentru că în Europa vom juca un rol important în sectorul laptelui pe viitor. Trebuie să vedem ce se întâmplă însă și la nivel global, pentru că efectele se resimt și la nivel european. Așadar, e nevoie de o mai bună conștientizare pentru viitor. Predecesorul dumneavoastră, când am vorbit despre dispariția cotelor de lapte, a spus că ar trebui să avem o trecere lină. Și cred că, într-adevăr, aceasta va fi, domnule comisar, provocarea. Trebuie să vedem cum anume vom uh, uh face această trecere lină. Uh, pentru că, iată, este foarte important ceea ce se întâmplă pentru producători, pentru fermieri. Aceștia trebuie să știe ce le rezervă viitorul și cum anume pot acționa în uh, cadrul marjelor oferite. Industria are nevoie de un viitor stabil, de un viitor care, iată, trebuie să fie clar și bine pre- prezentat. Trebuie să vedem cum anume abordăm acest subiect. Eu cu siguranță voi participa activ uh, și în calitate de raportor uh, vă anunțe pe acum că voi începe discuția cu ceilalți coordonatori și cu din umbră săptămâna viitoare la reuniunea comisiei pentru a pune pe masa de lucru un raport care să vină în completare a ceea ce a spus noastră, domnule comisar. Răspunderea noastră a celor de la Parlament este una imensă, pentru că prin uh, prerogativul de codecizie, iată, trebuie să abordăm acest subiect într-o manieră cât mai fezabilă din punctul de vedere al activității întreprinse de noi toți, astfel încât rezultatele pe termen lung să fie favorabile. Mulțumesc! Grazie a te, James. Molto bene. E iniziamo adesso. Mulțumesc, James. Și acum vom da cuvântul coordonatorilor. Așa cum facem de obicei. Mai întâi dau cuvântul lui Bertes. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le commissaire, d'appliquer... Domnul Donta, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că aplicați încă o dată ceea ce a devenit o regulă, și anume să veniți în fața comisiei noastre și să prezentați propunerile și deciziile luate de Colegiul de Comisari, îndată ce acestea au fost luate. Dumneavoastră a spus în prezentarea dumneavoastră că producția de lapte depinde, bineînțeles, de piață și e vorba de o miză importantă pentru echilibrul teritorial. Aș dori să subliniez faptul că producătorii de lapte, având în vedere caracterul dificil al acestei producții, sunt cei care au munca cea mai penibilă uh, dintre toți agricultorii europeni. Și acest lucru, bineînțeles, justifică o atenție sporită din partea noastră. Ați preluat anumite puncte care fusese înaintate de idei care fusese înaintate de grupul la înalt nivel. Ne bucurăm de asta, notăm de asemenea faptul că puterea de negociere este în sfârșit recunoscută uh, pentru producători printr-o organizație profesională la nivel european. Va trebui să analizăm cifrele pe care le-ați înaintat, 3,5% din piața europeană și 33% din piața la nivel național. Vom vedea dacă aceste cifre vor fi suficiente pentru a avea într-adevăr un cuvânt de spus în momentul în care în partea cealaltă a lanțului de distribuție există 5 sau 6 grupuri uh, din industria agroalimentară care au o pondere deosebit de importantă și uh, o influență foarte mare asupra procesatorilor. Și analiza ce va fi făcută de colegul nostru Nicholson ne va permite să avem precizări pe această temă. De asemenea, dumneavoastră ați dorit să, întări, ați dorit să întărim uh, transparența, ceea ce pentru grupul nostru, PPE, este deosebit de important și Albert Des a spus într-o intervenție precedentă acest lucru. Însă această transparență trebuie să meargă până la capătul lanțului alimentar și trebuie să avem o transparență nu numai din partea producătorilor, dar Trebuie să avem o transparență și la nivelul celor care se ocupă de distribuție. Dacă nu, revin la ceea ce spuneam adineaur, atunci uh, influența uh, distribuitorilor va fi mult prea mare. Nu ați preluat ideea inovării, care era totuși unul dintre punctele susținute de uh, grupul de lucru la nivel înalt. Cu toate acestea, trebuie să constatăm că dacă industria uh, privată a investit foarte mulți bani în ultima vreme în inovare în materie de produse lactate, cooperarea are totuși nevoie, ținând seama de dificultăți și de inerția care există până să ia o decizie, de o încurajare din partea nivelului comunitar, dacă vrem să creștem și să diversificăm consumul. Apoi, tot ceea ce noi vom face în Europa nu va avea niciun efect dacă nu reușim destul de repede să ajungem la o guvernanță mondială în ceea ce privește materiile prime printre care și materiile prime agricole. Trebuie să amintim că doar 1% uh, din uh, producția mondială din 2009 a participat la, de, la instabilitatea generală a întregii uh, piețe alimentare și a, la criza pe care am cunoscut-o. Știți că prețurile uh, în 2008 erau așa cum erau și la momentul respectiv s-a spus că se va face în 2010 din partea Comisiei un studiu în ceea ce privește uh, piața laptelui. Aș dori să știu dacă deja acum sunteți în măsură să ne dați câteva explicații uh, referitor la studiul pe care uh, cabinetul dumneavoastră l-a făcut pe marginea pieței lactatelor. Mulțumesc, în 2010. Ultimo, grație, Michel Dantene. Mulțumesc, mulțumesc lui Michel Dantin. Și acum dau cuvântul domnului Marc Tarabella, pentru că lui nu este. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Bineînțeles, comunicarea dumneavoastră a fost foarte așteptată și bănuiați acest lucru, pentru că piața laptelui s-a confruntat cu o criză care încă nu e rezolvată, dar e adevărat că situația e mai bună decât acum un an de zile. În propunerile dumneavoastră, aș vrea totuși să redesenăm contextul general. Ați evocat acest lucru, faptul că există o volatilitate extremă Uh, piața laptelui, dar și în celelalte piețe agricole. Și ați subliniat faptul că acest lucru reprezintă un pericol pentru cei care doresc să investească în agricultură. Laptele a trecut de la 45 de cenți la 18 cenți în mai puțin de un an. Michel Dantin a spus că doar un procent din producția mondială a provocat criza dar trebuie să subliniem de asemenea că 6% din laptele care este produs în întreaga lume este cel care de fapt fixează prețul. Deci cantitatea aceasta care circulă de 6% determină prețul pe ansamblu, ceea ce nu ni se pare rezonabil, pentru că depășește cu mult cadrul Uniunii Europene. De aceea eu aș pleda pentru ca la nivel european, ă, mondial să existe oarecare presiune în așa fel încât să putem să interzicem, haideți să visăm un pic, să interzicem orice formă de speculă pe marginea produselor alimentare. Consiliul a hotărât să înlăture cotele până în 2015, dar și să nu le înlocuiască printr-un sistem tocmai pentru a uh, compensa aceste cote. Aceste cote au existat timp de 25 de ani de zile și n-au dus niciodată la o astfel de criză atât de grea precum cea pe care am traversat-o recent. Pe de altă parte, ne pare rău faptul că Consiliul s-a jucat de-a magicianul și a crescut uh, producția de 1% pe an până în 2015. Propunerile dumneavoastră. E bine, organizațiile de producători, faptul că acestea se vor structura, eu sunt propuneri bune. Ați subliniat, ați luat exemplul cooperativelor. Eu dacă iau exemplul Belgiei, 70% din laptele uh, din Belgia este de fapt uh, procesat de trei cooperative. Deci e un sistem care funcționează, o realitate care există și care are meritul, nu doar în sectorul lactatelor, dar și în alte sectoare agricole, fructe, legume, spre exemplu, le-ați uh, evocat. E deci un sistem interesant care face în așa fel încât uh, principalii procesatori, cei care negociază, cei care fixează în cazul laptelui, uh, prețurile și a produselor uh, uh procesate. Uh, sunt organizații constituite de producători. Deci acesta este sensul profund al cooperativei, deci nu trebuie să schimbăm acest sistem, să nu-l dezechilibrăm, să nu-l perturbăm. Structura interprofesională. Da, cu siguranță, acest lucru va fi absolut necesar între producători, procesatori, distribuitori. Dar luați și exemplul Elveției, care a demonstrat că există anumite limite în acest sens. Poate că am putea să ne inspirăm din acest exemplu în așa fel încât să tragem învățăminte și să organizăm cât mai bine aceste structuri interprofesionale care sunt de dorit, dar ele trebuie să fie eficiente. Transparența. Ați evocat transparența prin observarea pieței și a sistemului. Eu sper că observarea nu se va limita doar la observarea schimbărilor și a perturbărilor. Am putea poate să avem un observator al prețurilor, al marjelor, pentru a avea o influență asupra acestora și să vedem exact care este venitul pe care îl obține producătorul, că de fapt asta ne interesează. Și aș vrea să fac în final o propunere. N-ați evocat acest lucru, dar poate că se figurează în textul pe care îl vom analiza la Parlament o propunere și anume, eventual am putea să promovăm, să avem o campanie de promovare a produselor lactate, pentru că um, noi constatăm a scăzut consumul. De ce? Oare pentru că se face mai multă publicitate pentru, știu eu, băuturi răcoritoare și am putea eventual să avem o poziție diferită decât cea a celor, uh, așa zis, medici care spun că produsele lactate nu sunt bune pentru sănătate și așa mai departe. Uh, cu siguranță, în acest sens, putem să facem eforturi. Știu că există programul acela lapte pentru un, verde, un pahar de lapte la școală, dar am putea să facem și mai multe, să promovăm uh, aceste produse lactate în perspectiva beneficiului pe care acesta îl pot aduce față de sănătate. Apoi am vorbit despre reglementarea producției, dar uh, am văzut acest lucru, că există chiar și dincolo de criză, uh, diminuarea consumului, bineînțeles, duce la o diminuare a producției. Deci dacă am uh, pune accentul pe cerere, atunci cu siguranță vom avea o influență și am putea să găsim o soluție la uh, ofertă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste propuneri. Uh, să Salut și munca grupului la nivel înalt, care a lucrat timp de un an de zile pe acest dosar și cu siguranță că Parlamentul European va îmbunătăți aceste propuneri în așa fel încât să ajungem la capătul tunelului. Uh, este evident că lumea agricolă și producătorii de lapte au nevoie de acest lucru. Grazie, Marc. E ora George Lyon. Tocca te, George. Mulțumesc, Marc. George Lyon are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Cioloș, pentru faptul că, iată, ați venit uh, la comisia noastră. Sunt încântat de faptul că putem uh, discuta documentul prezentat de dumneavoastră astăzi, chit că, iată, ne-a parvenit în ultimul moment. Vedem uh, care sunt așteptările noastre și care este rezultatul. Se pare că prietenii dumneavoastră de la Direcția Concurență au avut un impact uh, în ceea ce privește reducerea cotei de piață și modul în care pot interveni pe piețele naționale producătorii, marele lanțuri de producători. Vreau să știu cum anume considerați că uh, puterile de monopol vor fi inhibate, astfel mulțumită propunerii făcute vorbim despre criza laptelui și despre faptul că aceasta a depășit pragul critic din 2008. Însă vedem că la nivel național din nou apar mari constrângeri, pentru că, pe de o parte, avem un război la nivelul prețurilor laptelui, la nivel european, vedem că uh, prețul a scăzut cu 25% pentru lapte. De asemenea, Uh, multinaționalele uh, intervin foarte mult și doresc să crească producția prin fertilizare și așa mai departe. Deci, industria laptelui uh, nu este în situația critică din 2008-2009, când a fost creat grupul la nivel înalt. Dar, în continuare, sunt mari provocări cărora trebuie să li se facă față și care acum se află la nivelul celor două mari puteri. Noi, cei de la Comisia Agri, trebuie să evaluăm propunerea prezentată de dumneavoastră, dar trebuie să ne punem următoarea întrebare. Care va fi diferența pe care o vor simți cei de acasă, producătorii de lapte? Vor fi ajutați de ceea ce facem noi? Prima întrebare ce trebuie să ne opunem este vor primi producătorii mai mare putere de negociare în momentul în care uh, discută cu marii procesatori, mai ales în situațiile în care există acele războaie adevărate în ceea ce privește stabilirea prețului, situație valabilă în Marea Britanie acum. Deci trebuie să evaluăm ca atare această situație și aș dori dacă puteți să ne explicați cum anume credeți că vor beneficia de ceea ce facem producătorii individuali. Uh, în al doilea rând, de fiecare dată când discut cu producătorii de lapte, apar uh, în discuție practicile de negociere atunci când se discută despre clauzele contractuale uh, și contractele încheiate cu multinaționalele. Trebuie să ne întrebăm următorul lucru măsurile contractuale luate aici uh, vor, uh, vor avea un impact direct în ceea ce privește, uh, ce privește pe marii procesatori? Nu se menționează deloc prezența și rolul unui mediator, unui for asemenea celui din Regatul Unit, care să poată să intervină în, în momentul în care clauzele contractuale sunt încălcate sau există clauze contractuale discriminatorii la adresa producătorilor individuali. Uh, Aș dori, dacă puteți, să ne explicați de ce acest subiect nu a fost abordat în documentul de față. Uh, vreau să știu cum anume pot fi încurajate guvernele naționale pentru a crea un soi de organizație care să poată interveni în momentul în care se discută despre contracte ce ar putea impune practici neloiale. În al treilea rând, Vreau să adresez următoarea întrebare. Uh, se va asigura stabilitatea pieței? Știm foarte bine ce problemă pune volatilitatea, volatilitatea prețurilor. Este foarte bine ca producătorii să întrevadă la orizont un viitor stabil. Și nu în ultimul rând, încă o întrebare, una cea finală. Provin dintr-o țară mică, care este o țară exportatoare peste tot în Europa. Discutați despre uh, modul în care doreați să interveniți la nivelul OCM-ului de tip fructe-legume. Vreau să știu cum anume putem soluționa situația uh, monopolului privat, pentru că vedem că se ajunge pe alocuri la renaționalizare. Vreau să știu cum anume puteți să preîntâmpinați aceste efecte prin regulamentele dumneavoastră, pentru că nu dorim să avem o piață unică fragmentară, uh, ci dorim să asigurăm stabilitatea continuă, neîntreruptă. Aș dori să vă referiți, dacă se poate, și la acest aspect. Vă mulțumesc. Grazie, George. Adesso Martin Osling la parola. A te, Martin. Mulțumesc. Martin Hausling are cuvântul. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezență mulțumim pentru faptul că ați venit în primul rând la Parlament să prezentați acest document. Iată, este un pas mare pentru Comisie, faptul că există această regulă acum. De asemenea, uh, ar trebui menționat faptul că pentru producătorii uh, de lapte și produse lactate este un pas mic. Referitor la regulile cele noi, discutăm despre 3,5% uh, la nivel european. Ei bine, această statistică nu corespunde realității pieței. În Germania, uh, cu fuziunea ce a avut loc la nivelul sectorului laptelui, acum uh, avem un producător care redă 5% din producția la nivel european. Deci vedem că acest procent nu este unul suficient. Avem țări precum Danemarca, unde cel mai mare produs redă 18% din producția națională. Cel mai mare producător, mă scuzați. Așadar vreau să știu um, exact la ce se referă aceste date. Trebuie să vedem dacă sunt date suficiente pentru ceea ce impune realitatea acum. Știu foarte bine că este o sarcină foarte dificilă pentru comisarul pe concurență. La urma urmei trebuie ca producătorii să fie înarmați cu mai multe prerogative pentru a ajunge în echilibru pe piață. Am discutat și despre subiectul transparență. Am solicitat de multe ori acest, uh, respectarea transparenței, dar vreau să știu care sunt consecințele. Sigur, avem odată monitorizarea pieței, trebuie să putem interveni în momentul în care uh, vedem cum uh, acționea, se acționează la nivelul lanțurilor alimentare. Pe bună dreptate ați spus că marile lanțuri alimentare impun producătorilor prețuri mai mari, însă în momentul în care prețurile scad, iată că atitudinea lor se schimbă radical și evident că apar fluctuații pe piață. Vreau să știu cum anume se poate reacționa în acest uh, sector. Puterea de piață a lanțurilor alimentare este acum mult mai mare decât puterea producătorilor de lactate. Aș dori să uh, discutăm despre situația producătorilor de lapte din Europa, discutăm de 9500 de producători. Iată, producători care sunt acum defavorizați. Trebuie de asemenea să vedem care este perspectiva sectorului laptelui. Cu aceste propuneri am spus că deocamdată nu se dă curs uh, solicitărilor uh, producătorilor de lapte acestora, nu se, se garantează deocamdată securitatea. Așadar trebuie să discutăm despre regulament, regulile de piață și despre cantitățile, cotele de piață. S-a dat exemplul Elveției și mă întristează faptul că nu se trag învățămintele necesare în ceea ce privește evoluția piețelor laptelui. Uh, Elveția este o piață ce poate fi trecută cu vederea, dar uh, vedem că uh, deregularizarea și vedem că deregularizarea pie, pieței laptelui s-a soldat cu un eșec. Acum se revine la o regulă care pune totul pe seama și în, pe, pe seama producătorilor, existând totodată cote. Uh, nu știu exact ce se dorește la nivel european. Uh, aș dori uh, Desigur, se poate ajunge, în cazul în care nu se procedează corect, la efecte adverse mult mai puternici decât uh, cele resimțite în Elveția. există disponibilitate la nivelul grupurilor parlamentare să discutăm, pentru că nu vrem să facem un experiment de piață care să genereze un eșec. Aș dori tocmai de aceea ca propunerea dumneavoastră să fie analizată ca atare. Ea merge în direcția potrivită, dar nu suficient de viguros. De aceea aș solicita să creăm noi pași astfel încât la final să putem spune că viitorul uh, producătorilor, uh, viitorul fermierilor este unul securizat. Iată că după criză vedem că este situația sectorului laptelui, acesta nu este deloc uh, securizat și trebuie să vedem cum anume va evolua după ieșirea din această criză. Mulțumesc, Martin, pentru intervenție. Închidem lista intervențiilor coordonatorilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, domnule comisar, mulțumesc și pentru disponibilitatea dumneavoastră. Întotdeauna noi suntem primii, uh, comisia noastră este prima care este informată în legătură cu noile evoluții. Și, de altfel, de la începutul acestei legislaturii am discutat despre acest subiect pentru că e, criza laptelui a fost uh, criza cea mai gravă din sectorul agricol. Și de atunci uh, încoace ați obținut rezultate destul de bune. Să vedem însă dacă măsurile pe care le propuneți astăzi pot avea consecințe pozitive și pentru producătorii noștri de lapte. E limpede că Uh, aceste organizații interprofesionale uh, trebuie să se înființeze pentru ca ele să aibă o putere mai mare de negociere, pentru că fără astfel de organizații, producătorii noștri vor pierde în fața comercianților și a lanțurilor alimentare. Apoi, Trebuie să facem și legătura cu uh, organizațiile interprofesionale care au fost uh, create în sectorul fructelor și a legumelor. Uh, e un sector uh, în care situația nu este foarte clară, este destul de confuză și uh, trebuie să înțelegem mai bine. Dar aș dori să revin la situația prețurilor pe uh, piața mondială. Prețurile au ajuns să fie astfel pentru că noi funcționăm pe o piață mondială, pentru că s-a uh, lansat pe această piață de reglementarea prețurilor și astfel uh, prețurile au evoluat negativ. E punctul meu de vedere, dar cred că mulți colegi sunt de acord cu mine. Și mă întreb dacă Comisia Europeană ar putea interveni, nu numai în ce privește laptele, dar și pentru alte produse agricole. Pentru că în Europa ajung pe piața europeană produse care sunt uh, produse diferit și nu au aceeași calitate ca produsele noastre. Noi fixăm reguli pentru protecția consumatorului, toate bune și frumoase, dar toate au un cost. Uh, deci această piață liberă, uh, de reglementată, trebuie să existe și să funcționeze, dar nu ar trebui să ducă la falimentul companiilor sau producătorilor noștri. Deci, în prezent, ca și alți colegi, în legătură cu aceste cifre, 3,5% la nivel european, 33%, tot ce ne-a spus, știu că nu sunteți uh, uh, magician, nu aveți o baghetă magică, dar mă întreb cum uh, se vor aplica aceste cifre în realitate și mă mai întreb și dacă aceste praguri vor permite cu adevărat producătorilor să supraviețuiască pe o piață atât de concurențială precum cea de astăzi. Mulțumesc, repede voi dau cuvântul domnului comisar, să-l rog să răspunde dacă se poate la intervențiile coordonatorilor coordonatorilor și după aceea vom continua cu dezbaterea. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Nicholson. Know that uh, I'm of course uh... Mulțumesc pentru întrebare. Uh, aș dori să vă asigur că sunt gata să cooperez cu dumneavoastră, la fel ca și serviciile mele. Știu că sunteți raportor pe uh, acest uh, dosar. Am înțeles, într-adevăr, ce mi-ați spus, respectiv că textul uh, va parvenit doar astăzi și astfel nu a fost uh, în stare să îl uh, analizați în profunzime, dar eu și serviciile mele suntem la dispoziția dumneavoastră, dorim să cooperăm pe următoarele uh, săptămâni uh, pentru a vă sprijini în activitatea dumneavoastră. În legătură cu transparența, transparența uh, la fiecare verigă a lanțului. Uh, E vorba de o transparență care să permită producătorilor să negocieze contracte cu transformatorii, contracte în cunoștință de cauză, în legătură cu situația pieței. Uh, e un element foarte important pentru noi și de altfel mai sunt și altele, de exemplu, negocierile, contractele, această propunere cu privire la organizațiile interprofesionale, transparența, sunt strâns legate între ele. Un element uh, nu ar putea exista singur. Se negociază contractele, dar dacă nu avem un cadru adecvat pentru ca dialogul să continue între producători și procesatori, s-ar putea să apară probleme. George Lyon vorbea de înființarea uh, unui mediator în acest domeniu. Uh, nu a mers uh, atât de departe uh, și pentru că noi pornim de la premisa că contractul are o anumită putere juridică și deci că justiția, dacă nu se respectă clauzele contractuale, poate interveni mm, dacă ar trebui să ținem cont și de alte elemente, uh, să mergem mai departe decât cadru juridic. Așa cum am spus, uh, mingea se află în terenul dumneavoastră și sunt gata să negociem în continuare, să vedem dacă putem îmbunătăți textul, dar avem totuși un contract uh, care are o putere juridică și propunem acest cadru interprofesional uh, dacă producătorii sau transformatorii, procesatorii doresc să aprofundeze cooperarea și în alte domenii. În ce privește procesarea pe lanțul alimentar, Uh, poate că știți că am luat deja o inițiativă, cred că v-am informat deja, împreună cu domnul comisar Tajani, care prezidează acest uh, forum agroalimentar, cu domnul Barnier, dar și cu domnul comisar Dali, am uh, creat acest forum Uh, agroalimentar cu un calendar și măsuri care trebuie adoptate de către noi în funcție de competențele noastre pentru a veni cu propuneri și cu idei care să favorizeze mai multă transparență în lanțul alimentar. Și în ce privește sectorul lactatelor, considerăm că un minim de transparență utilă în acest proces vizează transparența legată de evoluția prețurilor și a piețelor. Referitor la situația de pe piață, poate că ar fi util să vă trimit textul acestei analize, uh, însă ce vă, vă pot spune foarte pe scurt este că referitor la aceste analize economice și ipotezele de care am uh, ținut uh, cont, E bine, se pare că în 2011 producția de lactate ar trebui să redemanereze, având în vedere prevederile optimiste în ce privește cererea, care se bazează mai ales pe perspective economice mai bune. Sigur că există limitări la astfel de prognoze, dar în orice caz e concluzia la care am ajuns noi. Deci cu perspective destul de bune pentru sectorul lactatelor, care vine cu o plus valoare foarte importantă, mai ales printr-o cerere tot mai mare pentru brânzeturi și pentru produsele lactate proaspete. Apoi, în ce privește producția de lactate proaspete, inclusiv laptele uh, de consum, uh, frișca, iaurtul, smântâna, producția ar trebui să crească la 8% în mod constant între 2009 și 2020, iar în ce privește producția de brânzeturi ar trebui și ea să crească cu 10%, treptat vă citez acum uh, procentul la care am ajuns în funcție de elementele pe care le-am uh, primit. Bineînțeles că totul va depinde și de evoluția monedei unice, pentru că vorbim de piața europeană, dar și de piața internațională, trebuie să ținem cont și de astfel de parametri. Dar dacă doriți, vă pot trimite analiza pe care uh, analiza înscris, care a fost întocmită pentru ca dumneavoastră să aveți acces la mai multe elemente. Referitor la inovare. Inovarea nu figurează în propunerea noastră pentru că ea va fi abordată în cadrul uh, uh, reformei PAC din 2013. Dacă am fi venit cu alte măsuri, am fi schimbat în mod radical toate programele, programele naționale de dezvoltare rurală și nu știu dacă am fi câștigat timp față de uh, pachetul legislativ pentru uh, PAC de după 2014. Dar consolidarea organizațiilor de producători, problema inovării, toate aceste elemente vor figura și vor fi tratate în mod uh, specific. În ce privește volatilitatea uh, prețurilor și piața internațională, am avut uh, contacte cu viitoarea președinție franceză a G20 care dorește să propună ca această problemă a tranzacțiilor cu privire uh, cu, cu produse, cu materii prime și care au un impact asupra volatilității să uh, figureze pe ordinea de zi a G20. E o propunere a președinției franceze și eu doresc să fac uh, propuneri în atenția Colegiului Comisarilor pentru a vedea dacă Comisia poate să abordeze și această chestiune, pentru că cred că e un context și un cadru ideal pentru a discuta această chestiune la nivel internațional, pentru că majoritatea actorilor internațional cel mai importanți pe piațele agricole și agroalimentare fac parte din G20. Și atât ar fi un bun început pentru a aborda această chestiune. În ce privește cifrele și negocierea contractelor, George Lyon mi-a pus o întrebare în legătură cu contractele cu multinaționalele. Contractele uh, cu care venim noi acordă suficiente competențe uh, producătorilor, pentru că o multinațională, chiar dacă e o multinațională mare, are uh, fabrici de lapte în diverse regiuni, în diverse zone și dacă se creează o interdependență între uh, negocieri uh, în ce privește aceste fabrici de lapte, avem și negocieri care uh, prevăd și posibilitatea de a achiziționa lapte la nivel local. Deci, acest, uh, în ce privește acest procent, mergem în această direcție, dar, pe de altă parte, Uh, protejăm și concurența pe piața națională, pentru că vor exista mai multe organizații, am spus minim 3 sau 4 care vor funcționa, fără a vorbi și de aceste cooperative care deja există. Și când domnul Heusling ne spune că există concentrări de 4, 5, 6% pe piețele europene, e bine, aceste concentrări Uh, sunt uh, rezultatul activității cooperativelor și știți foarte bine că o cooperativă e formată din producători și din procesatori. E specificul cooperativei. Și deci uh, slăbirea poziției producătorilor nu e aceeași ca pentru producătorii care nu fac parte dintr-o cooperativă și deci cărora trebuie să le dăm și această posibilitate de a negocia. Dar când am venit cu aceste cifre, am analizat a, mm, datele cu privire la consolidarea prin negocieri, prin contracte colective, pentru ca producătorii să poată negocia și apoi am dorit și să ne asigurăm că se evită monopolul sau uh, oligopolul pe piețele naționale. Și de altfel, cred că așa se va întâmpla, pentru că cu aceste cooperative, noi am observat că în 21 de state membre cooperativele reprezintă mai mult de 20% din producția de lapte și de produse lactate și în 17 state membre această, uh, acest volum reprezintă mai bine de jumătate din volumul de producție. Deci, organizațiile de producători pe care acest regulament le vizează se referă tocmai la ceilalți producători, aproximativ 40-40% din producția de uh, lapte europeană. Pentru că pat, aproximativ 58% din producția de lapte se face în cooperative. În ce privește organizațiile interprofesionale și OMC-ul, felul în care propunem organizarea acestor organizații interprofesionale ține cont de experiența dobândită Uh, în sectorul fructelor și a legumelor. Și nu există niciun fel de contradicție cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Propunerile noastre țin cont de aceste reguli. Și deți în ce privește monopolul pe anumite piețe naționale, nu vom ajunge aici pentru că avem deja cooperative. Nu avem cooperative, mai ales în noile state membre. Asta am constatat. Nu știu dacă Ciprul e un nou stat membru, doar în noile state membre nu există cooperative, în vechile state membre există cooperative cu segmente de piață mai mari de 20% din piața națională. Deci nu se poate vorbi de monopol. Domnul Hoisling, în ce privește lanțul alimentar, am răspuns deja. În orice caz, e o întrebare la care va trebui să răspundem. Nu mai este domnul Hoisling în sală, dar pentru a răspunde pe scurt, această chestiune va fi abordată și în afara acestui uh, pachet legislativ. Domnule Fontana, în ce privește piața mondială, am răspuns în parte, vom încerca să abordăm această chestiune în cadrul uh, G20 și probabil uh, și mai vast pe piața laptelui mondială. Bine, grație, Dacian. Mulțumesc, Dacian. Am primit deja o imagine de ansamblu a chestiunilor. Aș dori să începem, deci, cu întrebările din partea celorlalți colegi. Foarte mulți s-au înscris la cuvânt. Uh, apoi va trebui să dau cuvântul și domnului comisar pentru a da răspunsul la aceste întrebări. Trebuie să terminăm înainte de ora 1, deci vă rog, uh, puneți întrebări succinte și să nu depășiți două minute. Domnul Papastamcos. Mulțumesc, domnule președinte. Vă doream să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că v-ați angajat în direcția unui sprijin față de sectorul agricol și ați indicat pe, prim, pe bună dreptate faptul că prima prioritate este de a întări capacitatea de negociere a producătorilor comparativ cu celelalte părți ale lanțului alimentar. Însă, pentru a face acest lucru, trebuie să întărim poziția pe care au uh, organizațiile de producători și care sunt măsurile concrete care vor permite întărirea rolului acestor organizații. Apoi, în ce fel producătorii vor putea să negocieze în mod eficient condițiile și uh, contractele lor, mă refer aici și la prețuri, Uh, să le negocieze, deci, cu procesatorii. Și aș mai dori, domnule comisar, să mai adaug un lucru. Eu apreciez foarte mult această inițiativă legislativă pentru sectorul produselor lactate. Cunosc foarte bine care este importanța sectorului laptelui pentru anumite țări, mai ales cele din nordul Europei. Dar dați-mi voie să vă spun un lucru. În calitatea mea de deputat dintr-o țară din sudul Europei, și sper că și domnul președinte mă ascultă, aș fi dorit să lansez un apel. Să vă la lansez un apel pentru ca să încercați să dați dovadă de, aceeași, de același interes și față de produsele deosebit de importante pentru sudul Europei. Uleiul de măsline, fructe, legume și așa mai departe. Aș fi vrut să faceți a, să aveți astfel de inițiativă și pentru produsele din sudul Europei. Mulțumesc, care cuvântul domnul Sikerski. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare. Oare nu ar trebui eventual să analizăm uh, Uh, cum anume funcționează piața, exact acolo unde avem agenții care în principiu ar trebui să supravegheze piața, dar constat că mergem oarecum într-o altă direcție. Uh, trebuie să ținem seama de specificitatea fiecarei producții agricole, trebuie să ținem seama de învățămintele pe care le putem trage din uh, criza uh, de pe piața alimentară din 2007, criza laptelui din 2009 și așa mai departe. Uh, Există specificități. Nu toată lumea lucrează, uh, are o producție intensivă. Deci, ce vom face noi? Dacă înlăturăm cotele, producția se va concentra în acele regiuni care uh, au condiții favorabile pentru acest tip de producție intensivă și care au infrastructurile necesare. Și atunci fermele familiale vor dispare în anumite regiuni. Uh, Anumite regiuni vor continua totuși să producă lapte pentru că reprezintă un element de bază al producției, dar dacă producția nu este susținută, atunci cu siguranță va dispare. O altă problemă cu care ne vom confrunta. Iată că noi nu vorbim suficient de relația care există uh, între procesatori și diferitele verigi ale lanțului. Un element deosebit de important al întregului lanț alimentar. Procesatorii. O altă problemă. Noi am construit piața internă unică, însă deciziile sunt luate și la nivel mondial, la nivel global. De aceea ar trebui să analizăm situația și să vedem care ar trebui să fie abordarea noastră și care este abordarea OMC vis-a-vis -vis de toate aceste chestiuni. Întrebarea mea este următoarea. Ați făcut deja o analiză de impact a propunerii pe care ne-o prezentați astăzi? cum anume acest regulament va contribui la stabilizarea situației, pentru că, iată, există o situație de așa natură încât uh, s-ar putea ca în 2014 uh, să ne prezentați o analiză a instrumentelor lansate astăzi și să ajungeți la decizia uh, de a reveni sau de a menține cotele de lapte. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Dacă analizăm specificitatea producției de lapte și acestui sector agricol, N-ar trebui să mergem pe același drum pe care mergea și comisarul precedent, și anume să avem uh, soluții extrem de liberale, pentru că acestea nu pot funcționa în acest context. Mulțumesc, domnule Sikierski, doamna Kostinger. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Iată, mi se pare că ați tras un semnal foarte important de alarmă față de situația producătorilor europeni, pentru că, iată, din punct de vedere economic, avem o perioadă extrem de dificilă. Cred că este o premisă foarte bună cea de la care plecați noastră. Dați exemple bune, de bune practici din sectorul fructelor și legumelor și, în special, în ceea ce privește întărirea, consolidarea cooperativelor. De asemenea, este lăudabil faptul că ați analizat situația specială a cooperativelor din acest sector și că o descrieți în detaliu în propunerea noastră. În ceea ce privește structurarea prețurilor, poate că puteți să precizați pe mai departe eh, exact eh, ce s-a întâmplat în 2007-2008. Am văzut că la început prețurile au crescut eh, rapid, dar mai apoi s-au pierdut foarte multe cote de piață tocmai din cauza situației prețurilor. O consecință directă a fost uh, scăderea bruscă a prețurilor. Vreau să știu ce, se, ce siguranță putem să oferim producătorilor europeni pe viitor, la capitolul prețuri. Salut! exemplele dumneavoastră în ceea ce privește transparența. Ați menționat oficiul de monitorizare. Dar este păcat totuși că în propunerea dumneavoastră uh, nu se face referire la comerț. În iulie, la comisia noastră, am uh, votat un raport al domnului Jose Bove care conținea uh, foarte multe elemente concrete ce arătau cât de important uh, este uh, exemplificarea acestui uh, sector în ceea ce privește lanțul alimentar, mai ales în ceea ce privește uh, prețurile de dumping. Nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la sectoarele speciale uh, din zonele defavorizate, de exemplu din zonele montane. Ar fi important să fie propuse măsuri specifice pentru aceste zone. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Köstinger. Doamna Perez, două minute. De, e, eh, senior comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am avea timp, aveam, avea nevoie de mai mult timp pentru a studia conținutul propunerii dumneavoastră, pentru a analiza în profunzime. E adevărat, dumneavoastră ați abordat anumite subiecte care cu siguranță vor fi interesante, însă nu știu dacă în mod real concretizarea acestor măsuri ne va permite să îmbunătățim situația actuală. Pachetul acesta pare să vină ca un răspuns la o situație de criză a sectorului. Însă, în același timp, e adevărat că există și alte probleme de natură structurală și pe asta trebuie să vedem cum anume le vom rezolva. Aș dori să știu dacă în acest pachet există vreun instrument real care să garanteze un nivel de preț suficient pentru a acoperi costurile de producție, pentru că știm că nu este cazul în momentul de față. Dumneavoastră ați vorbit despre un nivel de preț suficient. Eu aș vrea ca acest preț suficient să acopere costurile de producție. O altă chestiune fundamentală. Domnule comisar, noastră v-ați referit la echilibrul teritorial. Aici discutăm despre dispariția cotelor uh, până în 2015 și aș vrea să știu cum vom garanta menținerea producției în anumite țări, spre exemplu o țară ca a mea, Spania, unde în momentul de față trebuie să abandonăm cotele în care suntem deficitari. Deci în momentul de față absorb, absorbim excedente de producție din alte țări. Ce se va întâmpla când vor dispare cotele? Cum vom fi noi capabili să menținem aceste ferme agricole care sunt mai puțin competitive, dar care garantează acea stabilitate teritorială, garantează dezvoltarea mediului rural. Este un aspect care ne îngrijorează și, bineînțeles, ă, suntem convinși că e nevoie de măsuri specifice în acest sens nu trebuie să uităm un aspect. În acest sector de activitate, odată ce producătorul își abandonează activitatea, nu o reia. De aceea e nevoie de măsuri specifice pentru a menține echilibrul teritorial, pentru a încuraja competitivitatea acelor, pro, acelor ferme care în momentul de față nu sunt suficient de productive. Mulțumesc. Bine, onorevole Costinger. Eh, Garcia Perez, scuzi. Mulțumim, doamna Garcia Perez. Următorul vorbitor, domnul Pataragăs și doamna Iegle mai apoi, doamna Pataragăs. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar, așa cum face de obicei, a arătat că este deschis în fața dialogului și a venit mai întâi în fața noastră pentru a ne prezenta acest document. Uh, ca și colegii mei, nu am putut să parcurg încă documentul, dar ceea ce ne-a prezentat domnul comisar reprezintă măsuri pozitive. Domnule comisar, permiteți-mi să vorbesc în calitate de uh, eurodeputat care provine din insulele Azore. Uh, situația este încă una nefavorabilă și industria din, țara, din țara mea nu poate fi apărată. În primul rând, pentru că se acționează uh, de, de, de la baza lanțului în sus. Știm foarte bine care este situația la nivelul uh, sectorului laptelui, un sector care a fost lovit de atâtea ori, de atâtea crize și de volatilitatea prețului. Acest sector are nevoie de o abordare uh, Uh, holistică, cu atenție sporită. Trebuie să monitorizăm întregul lanț alimentar, nu doar ceea ce se întâmplă în amonte. Mm, am înțeles că mm, o să urmeze un alt document. Sper că acest document să vehiculeze și alte idei în ceea ce privește abordarea problemei. Deocamdată, iată că avem o situație nefavorabilă. Și când analizăm situația Portugaliei, vedem foarte clar că acolo avem o industrie ce absorbe 70% din producție. Nu avem export, situația este similară cu cea din Spania, nu ne-am atins cotele maxime, ceea ce înseamnă concret că există un monopol. Și indiferent când, cât am insistat pe organizarea producătorilor, aceștia nu au cui să-și vândă produsul. Așa că aș vrea să știu dacă vom putea vreodată să fim în măsură să discutăm despre trei industrii de procesare într-un singur stat și despre modul în care poate fi organizată industria pe vreme de criză. Este desigur dificil. De asemenea, uh, se știe foarte clar că poți proteja industria în anumite sectoare în state membre, dar nu în toate. Nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la revizuirea din 2014 dacă regulamentul nu se va dovedi a fi o alternativă viabilă la cote, și eu cred că nu va fi, atunci cum anume se va proceda? Vor, se va reveni la cote sau vor fi acestea menținute până când vom avea în sfârșit un mecanism care să uh, ofere funcționalitate pieței? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Patrao Neveș. Elizabeth Ieclari, cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Dumneavoastră căutați dialogul cu noi și nimeni nu are impresia că dumneavoastră uh, emiteți propuneri în secret fără a-i implica pe toți cei vizați. Uh, ba, din potrivă, întotdeauna ați venit în fața noastră celor de la Agri și pentru asta vă felicităm sincer. Ați ascultat intervențiile noastre deja și uh, ați și oferit o primă rundă de răspunsuri. Eu vă privesc ca pe un aliat cred că este foarte important să vedem unde putem să vă sprijinim, care sunt nivelurile la care putem interveni și noi în sprijinul dumneavoastră. Provin din sudul Germaniei, la granița cu Elveția și de fiecare dată când sunt la sfârșit de săptămână acasă, um, simt ceea ce se întâmplă în Elveția și văd cum evoluează discuția. Desigur că există repercusiuni și, la, uh, și dincolo de granița Elveției. Și uh, din această perspectivă trebuie să fim foarte atenți uh, cu ceea ce facem. Mă bucur faptul că vreți să aibă loc o trecere lină, pentru că vedem că a avut loc o prăbușire a sistemului. Asta nu doar pentru că am intervenit la nivelul cotelor, ci și pentru că evoluția pieței mondiale a fost cea care a fost și s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe piețele financiare financiare. De aceea este important să intervenim pe trei niveluri. La început, nivelul de bază. După cum au spus mulți colegi, la acest nivel sunt uh, încadrate și zonele defavorizate din punct de vedere geografic, zone care trebuie analizate diferit, cu alte posibilități de producție. Uh, la următorul nivel se află piața unică și transparența. Dumneavoastră a spus da unui for de observare și da, suntem de acord cu asta, dar în momentul în care există evoluții negative, trebuie să uh, putem să intervenim, pentru că a observa, a monitoriza cu transparență este prea puțin în acest caz. Și la ultimul nivel, cel de-al treilea, uh, discutăm despre nivelul comisiei și ceea ce se întâmplă la nivelul dumneavoastră și al colegilor dumneavoastră. Trebuie să existe posibilitatea să semnalăm colegilor dumneavoastră unde arde. Se militează pentru concurență la nivel european. Uh, concurență care trebuie să uh, servească uh, acțiunii comune, la nivel comunitar. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă și la nivel global. Avem uh, acordurile bilaterale, avem acordurile semnate cu terțe state și uh, interesele noastre agricole trebuie să fie clar stipulate în aceste acorduri. În calitate de comisar doresc să vă încurajez să abordați uh, regulile de pe piețele financiare pentru a le aplica și în sectorul agricol, pentru că avem nevoie de acestea. Mulțumesc! Mulțumesc, Elisabeth! Domnul Reimers, două minute, și apoi domnul, doamna Reimers și apoi domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vă atrag atenția asupra unui lucru care mereu ajunge în discuție la comisia noastră. Adesea discutăm despre plângerile uh, depuse de fermieri, fermieri care nu se mai descurcă, dar există și plângeri, dar există și uh, agricultori care au profitat de fapt de criză și uh, au dezvoltat mecanisme de reacție, de răspuns la criză. Deci trebuie să ținem cont și de ceea ce au făcut acești fermieri. Și trebuie să abordăm documentul și din această perspectivă, pentru pentru a vedea ce anume se întâmplă cu regulamentele, cu regulile impuse pentru acești uh, agricultori din acea de-a doua categorie. Aceștia sunt fermierii care nu au protestat, ba din potrivă, aceștia au acționat într-un bun spirit antreprenorial, au identificat problema și au soluționat-o ca atare. Există fermieri care acționează în vederea găsirii unei soluții și există fermieri care doresc ca totul să rămână așa cum este și protestează. Deci nu trebuie să pierdem din vedere cele două categorii de agricultori. Tocmai în vremea crizei laptelui, nu doar producătorii de lapte au fost uh, presați de criză, am avut uh, o oarecare volatilitate a pieței și, din câte știu eu, în regiunea mea, uh, Um, au uh, fost închise de două ori mai multe ferme de porci decât uh, ferme de lapte. Deci vedem că a fost o criză totală. De aceea v-aș ruga să țineți cont în documentul de față de faptul că nu trebuie să intervenim foarte strict la nivelul pieței cu noi reguli, ci trebuie să fim mai degrabă precauți. Dacă vrem să depășim etapa economiei de piață planificate, trebuie să vedem uh, cum anume putem evita capcanele reglementărilor. Așadar, consider că acest document, pentru care suntem recunoscători că îl avem, uh, Uh, trebuie analizat și discutat îndeaproape pentru ca la final să obținem uh, ceva pe termen lung care să meargă în direcția potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul domnului Iar, două minute și apoi Gian Carlos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit atât de devreme în mijlocul nostru pentru a discuta despre document. Uh, vorbesc în numele regiunii mele, vin din estul Germaniei la începutul anilor 90, uh, ca membru al Uniunii Europene, nu am avut uh, o cotă laptelui, am avut o cantitate de referință. Și din punctul meu de vedere, uh, pentru noi, agricultorii, aceasta a fost perioada de glorie. Pentru că, iată, a avut loc o evoluție neînfrânată. În ceea ce privește consolidarea drepturilor producătorilor, agricultorii au posibilitatea de a se organiza mult mai bine și au dreptul la un contract de livrare a laptelui. Unii spun că organizarea aceasta nu este suficient de consolidată. Din câte am înțeles eu, uh, comisarul a spus că în Germania pot exista șase cooperative. Uh, m-aș bucura să existe șase. Știu că este o provocare foarte mare pentru fermierii noștri uh, aceea de a se organiza. Așadar, uh, Iată că din nou uh, plasăm mingea în terenul fermierilor și aceștia trebuie să profite de această opțiune, opțiune în mod constructiv. În opinia mea, trebuie să discutăm următoarele puncte. Sunt puncte care țin mai mult de reforma PAC, dar cred că vizează și sectorul laptelui. În primul rând, avem nevoie Uh, după ce depășim uh, etapa cotelor de, de lapte, uh, să stabilizăm piața. Și întrebarea mea către comisar este următoarea. Cum priviți dumneavoastră măsurile de stabilizare a pieței și nevoia de, acest, de a le avea? În al doilea rând, programele uh, agricole, trebuie, programele acestea trebuie deschise producătorilor de lapte. Pentru că, la urma urmei, Acestea nu sunt puse acum la dispoziția acestora și vreau să știu cum anume analizează domnul comisar această problemă pentru producătorii din uh, zona rurală. Nu în ultimul rând, Vreau să știu cum anume putem să abordăm problema prețurilor indirecte în cadrul pieței unice. Este exact ceea ce a spus și doamna Iegle. Trebuie să vedem cum anume putem interveni la nivelul forului de observare, pentru că acesta uh, trebuie să poată interveni activ. Altfel, uh, nu uh, face nimic concret. Mulțumesc. Giancarlo Scott are cuvântul, spune președintele. Două minute. Apoi, domnul Flas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului comisar Cioloș pentru faptul că a venit la comisia noastră pentru a ne prezenta acest proiect de regulament. Domnule comisar, grupul la nivel înalt a Uh, făcut uh, o treabă foarte bună și cred că raportul e satisfăcător dacă ne uităm la problemele cu care se uh, confruntă acest sector. Dar cred că trebuie aprofundate cel puțin încă două elemente, mai ales în ce privește proiectul de regulament referitor la relațiile contractuale din sectorul laptelui. Și având în vedere diversitatea relațiilor de pe piața internă, cred că aceste relații contractuale trebuie încheiate, mai ales la nivelul statelor membre. Dar dacă dorim o piață mai echilibrată, trebuie să avem standarde standarde minime pentru contracte care trebuie să fie decise la nivel european. Și trebuie ca măsurile împotriva concentrării prețurilor să nu fie adoptate individual de către producători și uh, procesatori, ci la nivel uh, colectiv de către aceste organizații uh, interprofesionale. Atât aveam de spus în ce privește concentrarea prețurilor. Referitor la uh, nivelul uh, de producție, această uh, dezbatere a fost Uh, amânată, uh, cred că Comisia va aborda și trasabilitatea laptelui foarte importantă pentru această uh, dezbatere. Doamna Clas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, propunerea dumneavoastră propune o abordare pas cu pas. Cu toții am avut un vis și am sperat că va fi unul care se va împlini, dar vedem că trebuie să lucrăm pas cu pas în vederea împlinirii. Propunerile noastre sunt corecte, dar trebuie să vedem ce cale uh, trebuie urmată. Nu discutați despre echilibrul teritorial, l-ați menționat doar în trecere. Dar aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că sectorul laptelui trebuie să beneficieze de sprijin teritorial și trebuie ca dezvoltarea rurală să fie adaptată în consecință. Uh, militați pentru consolidarea drepturilor producătorilor pe piață și impuneți anumite limite pentru evitarea monopolurilor. Întrebare. Avem nevoie acum de noi asociații? Pentru că în schema cooperativelor, nu știu cum anume vom putea încadra aceste principii. Aș dori să aflu opinia dumneavoastră a, cooperativele producătorilor de lapte. Vreau să știu uh, care va fi situația acestora pe viitor. Vor conlucra sau mai degrabă vor avea o situație, uh, vor fi într-o situație de a se combate reciproc? Pentru că nu aș dori să stricăm ceea ce se întâmplă la ora actuală. Iată, în regiunea mea există deja cooperative ale producătorilor de lapte și m au uimit uh, să aflu că în alte zone europene nu există astfel de organizații. Uh, vreau să știu uh, Uh, ce înseamnă acel for de observare european? Mie mi se pare că presupune mai multă birocrație, mai multă obligativitate de raportare. Aș vrea să știu care este, uh, care este concret rolul acestui for și cum ne poate ajuta pe mai departe. Mulțumesc, doamnă Clas. Richard Ashworth are cuvântul, spune președinte, și apoi domnul Dorfman. Um, mă bucur de faptul că Comisia a conclus că ajuns la concluzia că uh, nu e loc pentru intervenția pe piață și că uh, uh, gestionarea uh, prețurilor la lapte, controlarea lor nu e foarte bună. A făcut două sugestii, respectiv faptul că uh, schimbarea regulamentului de uh, de competiție poate ajuta industria pentru a echilibra situația de pe piață, dar aș dori să lansez un avertisment. Din experiența mea, nu a fost un uh, factor care să oprească industria, cel puțin nu până acum. A vorbit în al doilea rând despre transparență, sunt de acord cu domnul comisar, informația de piață este foarte bună pentru o mai bună gestionare a pieței și astfel industria poate obține mai multă stabilitate. Putem merge chiar mai departe și cred că am putea avea modalități uh, de a încuraja schimbul de bune practici de exemplu prin coduri de conduită, conduită pe piață. Și în acest sens sunt de acord și cu George Lyon, care spune că există potențial pentru un ombudsman pentru a ajuta statele membre să uh, funcționeze bine, mă refer la situația de pe piață. Dar m-a dezamăgit puțin faptul că nu au fost uh, suficiente propuneri pozitive suficiente. Aș dori ca Comisia să vină cu mai multe încurajări, mai ales uh, pe partea ofertei, pentru a trece de la producția de materie primă. Pentru că uh, slăbiciunea uh, uh, ofertei, mai ales în sectorul laptelui, vizează faptul că e vorba de o producție sezonieră și în acest sens mi-aș dori să încurajăm mai degrabă echilibrarea pieței și adăugarea de piață adăugată la uh, uh, materia primă. Și aș dori să fac două sugestii, să încurajăm uh, aceste cooperative în ce privește oferta, putem încuraja aceste super, uh, cooperative și, în fine, domnule comisar, cred că am putea acorda mai multe stimulente financiare cooperativelor pentru a efectua studii de piață, pentru a vedea felul în care pot echilibra situația de pe piață și în care pot aduce uh, valoarea adăugată materiei prime. Ashworth, adesso Herbert Dorfman, poi onorevole... Mulțumesc, domnul Dorfman. Președinte, ia, milk Mulțumesc, domnule președinte. Laptele nu este un produs oarecare. Este un produs central european și cred că este important să tratăm acest subiect ca atare. În multe regiuni ale Europei, în special în regiunile care îmi sunt mie importante, exemplu regiunile montale, montane, nu există alternative la producția de lapte. Ori ești producător de lapte, ori uh, renunți. Și, pe bună dreptate, domnule comisar, Trebuie să intervenim la acest nivel, în special în regiunile menționate de mine anterior. Acolo producția laptelui, la ora actuală, se face și se reglementează exclusiv prin uh, cooperative. Așadar, propunerea dumneavoastră nu aduce foarte multe elemente noi pentru aceste regiuni. Să nu ne facem iluzii. Acolo unde laptele este vândut uh, prelucrătorilor industriali, nu există negocieri ale prețului, negocieri adevărate. Și mm, de aceea, iată, de multe ori uh, concurența este afectată, dar asta este situația. Uh, referitor la forul de observare, ar trebui să fie promovate investițiile în, la nivelul producătorilor pentru că am văzut foarte clar ce s-a întâmplat cu sectorul legumelor și fructelor și cu succesul înregistrat. Într-adevăr, există acolo programe operaționale care promovează investițiile în sector. Și asta îmi uh, lipsește mie în ceea ce privește observarea acestei probleme. Pentru că dacă nu există un impuls adevărat pentru creșterea uh, producției, dacă nu există avantaje financiare pentru producție, atunci mă tem că la final, într-adevăr, într-adevăr, intențiile noastre vor rămâne fără un impact adevărat. Uh, iată, am uh, văzut care este situația în Elveția și consider că ar trebui să tragem învățămintele din greșelile comise acolo, dacă nu cumva vrem să le comitem și noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Herbert Orfman! Dăm cuvântul domnului Rodus, do doamnei Rodus, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Mărturisesc, sunt dezamăgită. Am fost dezamăgită când au fost prezentate cele șapte puncte ale grupului de experți la nivel înalt. La vremea respectivă nu am putut uh, identifica crearea de instrumente adecvate pentru producătorii disperați de lapte. Uh, îmi justific dezamăgirea. Ați menționat uh, patru elemente în documentul noastră. Organizațiile, cooperativele pentru producători, uh, ați spus că statele membre trebuie să creeze contracte obligatorii între procesatori și producători. Uh, trebuie să existe organizații interprofesionale și trebuie să existe transparență. În ceea ce privește cooperativele de producători, asociații de producători, în Germania există deja, reguli care permit uh, astfel de uh, organizații, dar criza iată nu a putut fi evitată. Discutați despre 33% pra care nu trebuie depășit la nivelul național al producției. Dar din câte mi-amintesc eu, inițial a fost vorba despre 75% cifra stipulată la comisie. Mă întreb ce s-a întâmplat Probabil că și-a impus punctul de vedere comisarul pentru concurență. Sunteți chiar convins de faptul că 33% la nivel național uh, reprezintă un procentaj suficient? În ceea ce privește negocierea contractelor, în Germania este la ordinea zilei faptul că 99% din uh, producătorii de lapte uh, sunt uh, obligați prin clauze contractuale să respecte producția. Dar iată că criza nu a putut fi evitată nici astfel. Sunt curioasă de urmările acestui document. Așadar, în ceea ce privește transparența, o salut, pentru că cu cât avem mai multă transparență, cu cât avem uh, mai multă echitate. Mereu însă vor exista probleme. Și dacă nu dezvoltăm pe mai departe instrumente eficiente, atunci cu siguranță vom avea din nou o criză. Pentru că, din perspectivă germană, uh, iată, propunerea noastră nu propune, nu vine cu lucruri noi, cu idei noi. Noi deja am avut și am respectat principiile din documentul noastră în Germania și nu am evitat criza. Vreau să știu cum anume putem să uh, sprijinim producătorii și să reprezentăm într-o dată, totodată un uh, partener egal de discuție față de aceștia. Mulțumesc! Per două minute. Acum doamna Luling, două minute și după, apoi, după aceea domnul Kalinovski. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului comisar Tocmai am uh, parcurs documentul într-o limbă pe care o stăpânesc mai bine decât limba engleză. Uh, documentul era disponibil doar în engleză la începutul ședinței. Uh, sigur că prefer să analizez acest document mai amănunțit, cu mintea limpede, dar aș dori să mă alătur și eu colegilor care și-au manifestat îngrijorarea, mai ales în ce privește pragurile propuse la articolul 126. Pentru că eu aș dori să știu cum pot aceste limite, cum pot influența structurile dintr-o țară mică, precum țara mea, Luxemburgul. Pentru că la noi, practic, toată producția de lapte, care e de 0,1%, eventual din uh, producția europeană, E bine, această producție de lapte și de produse lactate e uh, procesată în cooperative de producție, dintre care una are mai bine de 60% din uh, uh, producători. Această, acest prag de 33% uh, mă întreb dacă e cumulativ cu o altă limită. Mă întreb dacă am înțeles bine faptul că cooperativele de producători nu sunt vizate de acest prag pentru că noi avem o mare cooperativă de producători în Luxemburg care beneficiază de oligopol în Luxemburg. Însă în jurul nostru se află Danone, Nestle, Iople, Luxle, de exemplu, cooperativa noastră, care, așa cum spuneam, uh, îi grupează pe 60% de producători și uh, transformă, procesează 120 de milioane, de milioane de tone de lapte, e bine, această cooperativă e foarte mică, e infimă și nu are cum să câștige uh, războiul de pe piața prețurilor, nu poate face concurență uh, marilor multinaționale pe care le-am menționat. Aș dori, dacă puteți, domnule comisar, să mă liniștiți și să mă asigurați, spunându-mi că aceste structuri nu uh, sunt uh, afectate de pragurile dumneavoastră, pentru că dacă procedați astfel, o să dezmembrați o structură. lux-le lux-lapte, deja uh, a construit o nouă uh, uzină, cred că ați vizitat-o recent. E bine, dacă această cooperativă nu va mai avea suficientă materie primă, va ajunge la faliment. Și o să fiți vinovatul pentru falimentul unei structuri de producători care este foarte performantă. Aș dori să mă liniștiți pe această temă. Celelalte le vom mai dezbatem. Mulțumesc, domnul Kalinovski, care va uh, pune ultima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Este takie przysłowie, czy mądrość często bywa wrogiem dobrego. Ja się obawiam, że... Mulțumesc, domnule comisar. Există un proverb jeżeli wdrożymy te instrumenty, nad którymi dzisiaj... Există un proverb în care se spune că mai binele este dușmanul binelui. De aceea, cred că mai întâi ar trebui să valorificăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, în așa fel încât acestea să fie pe deplin utile. Mare parte din, uh, din producătorii de lapte își doresc uh, mecanisme de reglementare a ofertei de lapte, având în vedere situația pe piața noastră. Ceva asemănător cu cotele, ceva care să le garanteze venituri. Mai ales dacă ținem seama de faptul că în momentul de față nu există alte soluții. Și atunci mie îmi lipsesc anumite detalii în ceea ce privește acele acorduri și contracte pe care se pot încheia între producători, procesatori, distribuitori și așa mai departe. Apoi, dacă se abandonează sistemul cotelor, asta ce ar însemna? Ar însemna că va trebui să vedem ce se va întâmpla cu mecanismele de intervenție existente. În Polonia, spre exemplu, în acest caz concret, am avea nevoie de mai multă cons consolidare a pieței pentru a fi competitiv pe piața mondială și acest lucru se aplică întregului sector de lapte pentru că altfel noi nu vom avea nicio posibilitate de a fi competitivi. Bine. Eh, caro comisario, abbiamo finito... Eh. Domnule comisar, iată că am încheiat aici toate intervențiile din partea colegilor și acum aveți cuvântul pentru a răspunde. Aș dori și eu să mai adaug ceva. Ați vorbit despre producție. E un subiect pe care l-am abordat. E adevărat că asta ține mai degrabă de calitate. Uh, această chestiune a laptelui și a sectorului lactatelor. Întrebarea mea este următoarea. Cum am putea să protejăm și mai bine acest sector? În orice caz, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit, că ați ascultat intervențiile noastre și sperăm că veți ține seama de toate observațiile Parlamentului. Uh, eventual ar trebui să vedem când vom analiza și pachetul pentru calitate, domnul comisar. Oricum, pachetul calitate va veni uh, destul de curând și veți avea cele două regulamente în fața ochilor pe masa de discuție, deci, cum am spus, mingea este și pe terenul dumneavoastră la un moment dat. Aș dori să o asigur pe doamna Luling, în așa fel încât ea să nu mai fie stresată. Propunerea noastră nu se referă la cooperative. Cooperativele există țări precum Danemarca, unde piața este împărțită 100% între cooperative, Olanda peste 90%. Deci, în cazul cooperativelor, producătorii sunt și transformatori. Deci ei sunt cei care negociază. Deci nu cooperativa în sine. Acum, în ceea ce privește producătorii care nu fac parte dintr-o cooperativă în Luxemburg, a spus că cifrele sunt prea uh, scăzute. Pragurile sunt prea scăzute. Pragurile acestea sunt valabile pentru un stat membru și sunt valabile și pentru anumite segmente de piață. Deci, producătorii din Luxemburg uh, pot să se organizeze și să se coalizeze cu producători din țările vecine, tocmai pentru a participa la acest uh, proces. Veți vedea, în proiectul de regulament am specificat acest lucru în detaliu. Doamna Rodust spunea că contractele existente nu au împiedicat criza să apară. Eu nu pretind că aceste contracte vor rezolva ca prin miracol toate problemele și nu va mai fi nicio criză. Mai există și alte mecanisme care există, care continuă în momentul în care am avut criza, am avut și mecanisme de intervenție pe piață, însă aceste contracte ar trebui să dea deja o orientare către o stabilitate, stabilitate relativă, cei drept, pentru că piața variază, nu putem controla uh, laptele care este consumat sau neconsumat consumat de uh, cetățeni. Însă având aceste contracte avem oarecare perspectivă, avem posibilități de negociere a prețului, a cantităților și asta prin contracte clare care reprezintă uh, obligație legală. Am evocat pragul de 33%. Ați văzut deja în sală, se spunea, da, înseamnă că asta să, să, o să ne ducă la prea multă birocrație, la prea multe constrângeri și așa mai departe. Deci am încercat să găsim o cale de mijloc care să permită concurența piață, dar care să dea producătorilor posibilitatea să aibă un cuvânt de spus în fața uh, celorlalte uh, industrie agroalimentare. Uh, am avut și alte ecouri. Mi s-a pus întrebarea ce vor face acele mici lăptării care se vor regăsi într-o organizație care reprezintă o treime din piața națională. Cum se vor descurca? Ei bine, chiar dacă am fixat acest prag, asta nu înseamnă că toți producătorii se vor organiza pentru a ajunge la acel prag de 33% din piața națională. Poate că va fi nevoie de cantități mai puțin importante, mai importante. Am pus acest prag superior pentru a ne asigura că, pe de o parte, există concurență și că, pe de altă parte, există o putere de negociere suficient de mare, în așa fel încât să există există un raport de forțe echilibrat. De asemenea, am avut și alte comentarii și domnul Iar a vorbit despre acest lucru, comentarii despre reforma PAC și uh, alte măsuri care pot încuraja producătorii să susțină producția în zonele de munte, uh, să avem o valoare adăugată acest pachet, după cum am spus deja, nu are drept menire să rezolve toate problemele sectorului laptelui. Există probleme structurale, există probleme de piață, mai globale, există probleme în domeniul inovației, există probleme de susținere specifică pentru anumite regiuni care vor uh, fi prezentate în cadrul reformei PAC și am spus deja în comunicare că aici sunt doar câteva elemente în acest sens. Bineînțeles, sectorul laptelui va fi și el implicat în momentul în care va exista reforma politicii agricole comune și vor exista măsuri specifice pentru sectorul lactatelor. Dar sectorul lactatelor va putea profita și de celelalte măsuri impuse per ansamblu în reforma PAC. Apoi încurajarea, oferte, valori adăugate, prelucrare, așa cum spunea și domnul Ashort. Același lucru. Măsurile locale de susținere și de încurajare a echilibrului teritorial, toate aceste lucruri vor fi prezente în cadrul reformei PAC. Prea multă birocrație, prea multă reglementare. Doamna Rainer, vreau să vă asigur că nu sunt reglementări pe care le impunem tuturor. Dăm producătorilor care doresc acest lucru posibilitatea să se organizeze pentru a negocia contracte, dar ei nu vor fi obligați să facă acest lucru. Producătorii care se descurcă altfel, care fac parte din cooperative, care își vând foarte bine producția, excelent! nu le vom impune nimic prin acest regulament. Regulamentul acesta propune instrumente producătorilor care încă nu sunt organizați, care au dificultăți, care se află în regiuni, știu eu, defavorizate. Deci regulamentul nostru nu va duce la mai multă birocrație, vă asigur de asta. Referitor la transparență, am spus deja acest lucru. Acest lanț alimentar nu poate fi abordat acum complet. Uh, doresc să amintesc faptul că dacă uh, există probleme, putem încerca anumite mecanisme de intervenție pentru a preveni crizele. Nu uitați că vor exista și alte regulamente în ceea ce privește uh, uh, perioada aceasta de tranziție, de eliminare a cotelor. În ceea ce privește cotele, aș dori să vă amintesc faptul că această eliminare a fost hotărâtă de către Consiliu și nu de predecesorul meu. Consiliul avea puterea legislativă în acest domeniu la momentul respectiv și a luat decizia să elimine cotele. Uh, și nu Comisarul pentru Agricultură este responsabil de acest lucru. Dar, având în vedere raportul referitor la mecanismele ce vor fi instaurate pentru perioada de după cote, vom vedea, vom propune și vom vedea dacă Consiliul va accepta acest lucru, vom propune o clauză de perturbare, care ar putea fi aplicată după 2015. Clauză care ne-ar permite să luăm măsuri în așa fel încât să încurajăm pe producători la, în anumite momente să-și reducă temporar producția. Dacă o analiză de piață demonstrează că există anumite riscuri, care exista un risc de scădere a consumului uh, în timp ce producția rămâne lineară. Deci, în loc să intervenim pe piață expost și apoi să uh, intervenim cu mecanisme de susținere a prețurilor pentru a putea exporta, mai bine ar fi să introducem această clauză de perturbare care ar incita, deci, în mod financiar, producătorul să-și reducă temporar producția pentru a depăși acea perioadă dificilă. E o idee pe care în momentul de față o analizăm. Donc, bon, je, Madame Garcia Perez, Patrao... Doamna Garcia Perez, doamna Patrao Neves, uh, da, în ceea ce privește problemele structurale din sectorul laptelui, aceste probleme structurale vor fi uh, abordate în cadrul reformei PAC. Acum, în ceea ce privește fixarea prețurilor, cum anume acest lucru se va face, uh, este o, pur și simplu o, o problemă de negociere între producători și prelucrători nu putem fixa toate regulile care vor fi introduse în contracte, care vor fi stipulate în contracte, pentru că aceste contracte sunt încheiate între părți diferite. Dar deja în proiectul de regulament veți vedea că vor exista elementele absolut necesare ce trebuie să facă parte din contract în așa fel încât aceste contracte să aibă un sens. Și plecând de la această bază, bineînțeles, contractele pot fi apoi negociate. Voilà, donc euh, ma, comment ces contrats vont être négociés bah... Cum anume aceste contracte vor fi negociate, cred că am răspuns deja. Pentru întărirea organizațiilor de producători, eu spuneam că în, cazul, în cadrul celui de-al doilea pilon vor exista măsuri Uh, de uh, financiare pentru a încuraja organizarea unor astfel de asociații de producători, pentru a încuraja investițiile colective. Deci există o serie întreagă de măsuri care există și pentru alte sectoare, fructe, legume și așa mai departe. Și plecând de la aceste asociații de producători, aceștia negociază împreună prețurile și asta poate reprezenta doar un început Ulterior, această asociație poate investi în ceea ce privește colectarea laptelui, poate investi în prelucrarea laptelui, tocmai pentru a avea mai multă valoare adăugată. Deci e doar un punct de plecare. Ulterior, producătorii care vor să meargă mai departe vor avea posibilitatea să facă acest lucru, dar veți vedea aceste elemente concrete în cadrul reformei PAC. Vom veni cu un pachet de măsuri specifice tocmai pentru a încuraja acest lucru. Iată, am încercat să răspund la cred eu, toate întrebările care mi-au fost puse. Mai sunt și detalii, dar acestea vor fi dezvăluite în momentul în care vom discuta despre reforma PAC. Vă mulțumesc pentru atenție, rămân la dispoziția dumneavoastră la începutul anului viitor, pot reveni în comisia dumneavoastră pentru a aborda și alte chestiuni. Grazie, comisario, grazie. Da... Mulțumim, domnule comisar. Îi mulțumim domnule Dacian Cioloș pentru prezență. Următoarea reuniune, 25 ianuarie, ora 15. Cine nu va fi la Strasburg, acela, iată, acelui îi doresc, îi doresc un an fericit. Reuniunea se suspendă.